Seguito delle dimissioni dell'onorevole Martin Schulz, il Parlamento prende... Am fost anunțați că domnul Martin Schulz și-a uh, depus demisia. Constatăm faptul că um, locul lui în Parlamentul European este liber și uh, dorim să anunțăm